Right, okay. Could you, could you please... V-aș ruga să ocupați loc, stimați uh, participanți, ca să putem să începem panelul în ceea ce privește uh, um, în ceea ce privește problemele financiare și disciplina financiară, mă scuzați. Vreau să vă spun că fiecare intervenție va fi de două minute. Trebuie să vedem însă câți vorbitori se vor înscrie la cuvânt. În ciuda celor spuse până acum, uh, mi se pare că totuși au rămas câteva intervenții de la dezbaterea trecută, dar nu le voi înregistra, fiindcă a fost o cu totul și cu totul altă dezbatere. Dacă aceeași, aceleași persoane doresc să intervină și acum, le-aș ruga să se înscrie la cuvânt, exprimându-mi regretul față de faptul că nu au apucat să vorbească și înainte. Oricum, ideea este să facem ordine ca să nu adresați întrebările care nu trebuie, la dezbaterea care nu trebuie. Avem în cadrul acestei dezbateri doi raportori din Parlamentul European care se ocupă acum de pachetul cu două măsuri legislative, TUPAC, uh, pachet ce urmează pachetului de șase măsuri legislative. Domnul Gozes și eliza Ferreira, uh, raportorii vor face mai întâi o prezentare, după care dăm cuvântul președintelui de la um, Comisia de Bugete din uh, uh, Letonia și apoi dăm cuvântul președintelui Comisiei pentru Finanțe și Buget, domnul Kreiner. Fiecare va um, face o scurtă prezentare, după care vom uh, trece uh, la intervențiile din sală. V-aș ruga așadar să vă înscrieți la cuvânt, să depuneți cartonașele de intervenție și eventual să puneți o steruță ca să-mi atrageți atenția că nu ați intervenit data trecută. Acestea fiind spuse, dau cuvântul lui Jean-Paul Gozes. Madame președinte. Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte, domnilor și domnilor, stimați colegi. Prez, modul în care a prezentat domnul Lamasur lucrurile Uh, spunând că noi suntem pentru rigoare economică, se pare că a avut un efect negativ asupra publicului, dar vom uh, vorbi despre aceste două pacte, cele două regulamente propuse de comisie, care se alătură celor șase măsuri, de celor șase măsuri anterior. Eu sunt raportor uh, în ceea ce privește supravegherea economică și bugetară a statelor membre, care se confruntă sau riscă să se confrunte cu greutăți în ceea ce privește stabilitatea financiară în uh, sânul zonei euro. Iar uh, acest document vine în contextul crizei financiare a datoriei suverane uh, cu care se confruntă la ora actuală Uniunea Europeană. Încercăm uh, să tragem unele învățăminte și să facem unele propuneri în acest sens. Consecințele supraîndatorării statelor membre uh, sunt uh, foarte clare, nu trebuie să intru în detalii aici. Acestea pot avea repercusiuni foarte grave atât asupra situației țărilor respective, dar și asupra situației economice, sociale și a ocupării forței de muncă. Iată de ce Comisia a considerat că cele șase măsuri prevăzute în pachetul celor șase măsuri ar trebui să fie consolidate pentru a asigura mai bine stabilitatea și creșterea economică în interiorul zonei euro. Dat fiind că am învățat din experiență faptul că uh, unele state membre, iată, au fost uh, confruntate cu nevoia de a solicita asistență financiară. E, ar fi fost nevoie de o acțiune preventivă la acest, uh, în această etapă, ar fi fost de dorit, bineînțeles, dar Uniunea Europeană nu dispunea de instrumentele necesare în acest sens și, iată, um, această uh, lacună încearcă să fie remediată prin aceste două texte pe care le discută la ora actuală Parlamentul European. În această etapă, propunerea Comisiei, eh, cel puțin în ceea ce privește primul text, nu aduce modificări substanțiale. La cea mai recentă reuniune, Consiliul ECOFIN a asumat o poziție pe marginea acestui raport, fără să aducă modificări substanțiale cu privire la propunerile făcute de comisie. Cu toate acestea, în Parlamentul European s-au uh, operat unele adăugiri sau modificări. În ceea ce privește adăugirile, în primul rând, pentru a încerca să lămurim situația juridică uh, instaurată de tratatul uh, interguvernamental, noi dorim să reintroducem în textul regulamentului dispozițiile și prevederile tratatului care pot fi uh, introduse aici în conformitate cu regula de aur care, după mine, uh, Eh, ține de acest tratat cu adevărat și care reprezintă într-o oarecare măsură un eh, pact al acționarilor în termen de drept comercial. Este vorba, deci, de introducerea în acest text, eh, iar amendamentele mele merg în acest sens, prevederile tratatului interguvernamental care nu a fost încă ratificat. Suntem de părere, sau cel puțin aceasta este sugestia făcută de mine, că uh, Consiliul și Consiliul, în mod curios, nu a solicitat acest lucru. Consiliul trebuie să aibă un cuvânt de spus în ceea ce privește propunerile făcute de comisie în uh, domeniul supravegherii consolidate. Mi se pare ciudat faptul că textul inițial nu face nicio referire la Consiliu și mi se pare cu atât mai ciudat uh, faptul că Consiliul nu face nicio solicitare în acest sens. Este Uh, or, vorba oare de o simplă omisiune sau este altceva? Ar fi interesant să știm cum stau lucrurile. Conchid spunând că s-a făcut, se face o anumită sugestie în raport, uh, iar, conferinț, iar conferința președin, uh, președinților și-a dat un aviz favorabil cu privire la aceasta. Este vorba de faptul că trebuie să tragem concluzii de pe urma celor constatate la ora actuală, și anume faptul că unele state, de un stat care uh, este aproape în imposibilitate de plată, nu poate suporta presiune exercitată dacă nu se iau măsuri de protecție anume. Deci, eu vă propun uh, ca uh, noi, prin acest regulament, să instituim un sistem de protecție juridică care să permită statului să beneficieze de o anumită perioadă de timp pentru a reuși uh, să respecte standardele necesare planurile de redresare economică necesare. Aceasta este o propunere asupra care vom mai reveni și care va suscita foarte multe discuții, bineînțeles, fiindcă este vorba de uh, modul în care corespunde un, asemenea instrument cu principiile democratice care guvernează statele noastre europene. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Um, we... Mulțumesc. O să pornim cronometrul pentru că fiecare persoană să poată urmări uh, cum ne cadrăm în timp. Are acum cuvântul următoarea raportoare, Elisa Ferreira. Uh, maximum 5 minute, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum a spus și antevorbitorul meu, Parlamentul European a reprezentat un actor cheie în negocierile cu celelalte instituții europene pe marginea pachetului uh, de șase măsuri care a intrat în vigoare pe 13 decembrie, iar uh, noi ne aflam încă în procesul de Uh, publicare a pachetului celor șase măsuri care a avut uh, loc pe 23 noiembrie 2011 și tot atunci Comisia a publicat doi, două nouă propuneri de regulament pentru a intensifica monitorizarea și supravegherea statelor membre care fac parte din zona euro. Aceste două texte, documente suplimentare, fac obiectul activității noastre acum dat fiind că între timp tratatul uh, uh, interguvernamental, uh, pactul societal, așa cum a spus colegul meu, a înaintat, iar acum unul dintre principalele obiective ale activității noastre este să asigurăm coerența acestor acțiuni, acțiuni care sunt în desfășurare acum, mai ales uh, Uh, încercăm să transformăm acest uh, pachet de două măsuri în uh, ceva util. Colegul Gozes, așa cum a spus, este raportor la unul din aceste documente. Eu sunt raportoare cu privire la regulamentul 821, inițiativa Comisiei, care propune ca statele membre să aibă aceeași perioadă de calendare de calendare pentru procesele bugetare și ca Comisia să primească noi competențe de solicitare de informații, de control și inclusiv de evaluare a riscului de neîndeplinire a obiectivelor bugetare ale țărilor. Amendamentele pe care le înaintez eu în acest moment în Parlamentul European merg în direcția a patru obiective. În primul rând, este vorba despre importanța adecvării semestrului european cu procesele legislative naționale. Dar este foarte important să nu se piardă din vedere răspunderea națională, precum și capacitatea uh, de a da un element de legitimitate, legitimitate democratică procesului bugetar, iar în acest sens termenele prevăzute la ora actuală uh, în propunerea comisiei trebuie să fie modificate, astfel încât să dăm timp suficient pentru ca procesul legislativ național să se desfășoare în condiții normale și uh, uh, pe baza principiilor democrației și a uh, um, al a adecvării bugetare naționale. Asta în primul rând. În al doilea rând e nevoie de un echilibru între competențele Comisiei care se doresc a fi sporite de către Parlamentul European și nu numai, nu există numai obiectivul de protejarea legitimității naționale în ceea ce privește viitorul evoluției fiecărui stat membru, ci la fel de important este uh, rolul uh, de la nivelul Consiliului pentru a se garanta existența unui echilibru între țări membre la nivel individual și instituțiile europene și, pe de altă parte, între diversele instituții este vorba despre Consiliu, Comisie, Parlamente Naționale și Parlamentul European. Acesta este cel de-al doilea obiectiv. Cel de-al treilea obiectiv este următorul. Trebuie să asigurăm o coerență între exercițiul bugetar anual și uh, recomandările și textele legislative uh, care sunt la ora actuală în curs de elaborare la nivel european. La nivel național trebuie să avem programe naționale de reformă, programe de stabilitate și convergență, iar la nivel european în trebuie să evaluăm creșterea economică la nivel european Trebuie să ne ocupăm la nivel global de ocuparea forței de muncă și să încercăm să stopăm dezechilibrele macroeconomice. Analiza, evaluarea comisiei a exercițiului bugetar, exercițiului bugetar național al fiecarei țări trebuie să țină cont nu numai de obiectivul echilibrului bugetar în conformitate cu planul de convergență și uh, planul de corectare a eventualelor uh, dezechilibre bugetare, ci trebuie, și trebuie ca acest exercițiu să fie coerent și compatibil cu toate recomandările, fie uh, la nivel anual sau multianual, uh, la care sunt supuse statele membre. Iar în ultimul rând, la ora actuală există convingerea care s-a manifestat la conferința președinților a obiectivului, a necesității obiectivului de a exercita un mai mult control asupra echilibrului financiar și bugetar al statelor membre. Trebuie ca acesta să meargă mână în mână cu măsuri concrete de coordonare în ceea ce privește gestionarea datoriei suverane și mai ales trebuie să se înregistreze progres în ceea ce privește uh, gestionarea mai eficientă a datoriei suverane și a creierii unui uh, fond de redemțiune pentru uh, statele membre care se confruntă cu datorie suverană. Iată, acestea sunt obiectivele pe care încercăm să le sprijinim la Parlamentul European și uh, sperăm că lucrurile o vor lua în direcția cea bună. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Acum Dau cuvântul domnului Reyers, care este din Letonia. Mulțumesc. Izaugsmai draudzīgi. Doamnelor și domnilor. Consolidare fiscală care să stimuleze creșterea e o sintamă care pare in Uh, imposibilă, fiindcă mulți cred că aceste două noțiuni sunt incompatibile. Vreau să spun că poate că a susit momentul să facem imposibilul posibil, pentru că uh, stabilitatea financiară este și disciplina financiară sunt lucruri necesare pentru a ieși din criză. Avem nevoie de acestea ca pași uh, importanți uh, în depășirea crizei economice europene. Trebuie să fim mai solidari, mai solidari, trebuie să avem uh, creștere durabilă și ocupare durabilă în Uniunea Europeană în ansamblul său și în statele membre în parte. Reducerea șomajului e un lucru care trebuie abordat în reforme. Uh, acest lucru e una din prioritățile Uniunii Europene. Din păcate, constat că în ultimii doi ani nu Uh, s-au adus îmbunătățiri serioase în uh, acestui domeniu. Toată lumea e de acord că reformele structurale durabile sunt greu de implementat. Pot însă să spun că consolidarea bugetară poate să fie o poveste de succes dacă sunt în atinse, dacă sunt uh, respectate anumite precondiții. Trebuie să avem reforme Uh, care să aibă o anumită consistență, trebuie să avem reforme care să aibă la bază acceptanța societății, să nu subestimăm și rolul actorilor sociali. În Letonia, am uh, reușit să implementăm reforme în acest uh, sens. După recesiune, am avut o scădere a, de 17% a PIB-ului în 2009 și iată că totuși am reușit să depășim criza. Guvernul actual a reușit să consolideze țara din punct de vedere fiscal și a um, reușit să reducă considerabil deficitul bugetar am uh, asigurat creșterea bugetară de 5,3% în 2011. Pot așadar să spun sincer că strategia aleasă de țara mea pentru a depăși această criză s-a dovedit a fi una foarte bună, generând o creștere mai mare decât cea de dinainte de criză și decât ceea ce s-a estimat la un moment dat. Deficitul nostru este uh, mai mic decât 6%, procente estimate inițial. La începutul uh, intervenției mele, am întrebat dacă oare putem să avem o consolidare fiscală prietenoasă cu creșterea economică. Iată că răspunsul este da. Însă, succesul unei țări nu poate fi transferat automat unei alte țări. Sigur, se poate întâmpla acest lucru în anumite situații. Toamna trecută s-a votat pachetul cu cele șase măsuri legislative. Comisia Europeană a înaintat câteva inițiative acum în TUPAC, în pachetul cu două măsuri legislative, care um, stă la baza noului uh, tratat fiscal. Eu cred că aceste instrumente reprezintă baza pentru normalizarea situației financiare în Uniunea Europeană. Pe viitor, uh, riscul va fi um, redus um, vom, redu- vom reuși să reducem riscul uh, deficitului excesiv. Doamnelor și domnilor, anul trecut uh, Letonia a semnat un program de cooperare cu Comisia Europeană și cu FMI. Vom încerca să nu cheltuim mai mult decât avem. Cel puțin încercăm să ne întoarcem la această politică și în acest sens avem trei inițiative legislative care se vor alinia cu pachetul celor două măsuri legislative și cu tratatul fiscal. În primul rând, aducem amendamente normelor bugetare și legislației financiare, pentru că vrem să avem un exercițiu bugetar durabil. Vom avea o raportare interimară pentru a reuși să reducem riscul deficitului excesiv și uh, în, acest, în același timp dorim să ne aliniem și normelor europene. Există câteva amendamente care se dezbat acum, care vor face ca Parlamentul să aibă um, o atitudine de chipzuință față de modul în care e formulat bugetul. De asemenea, va fi amendată și Constituția țării mele pentru a ne asigura cu toții că stabilitatea financiară va deveni realitate. Avem și o a treia inițiativă legislativă care se referă la disciplina financiară. Vom face tot posibilul pentru ca toate prevederile fiscale încadrate în uh, raportarea interimară să devină literă de lege. Am început așadar să ne aliniem legislația la noul tratat fiscal. vom modifica și uh, modul, formula de calcul al bilanțului, astfel încât să includem un mecanism automat de corecție. Până în iunie acestui an, toate normele din Letonia se vor alinia perfect normelor din tratatul fiscal. Sper că această scurtă intervenție să vă fi convins că Consolidarea fiscală care să faciliteze creșterea e posibilă, dar trebuie să continuăm pe mai departe pe drumul pe care ne-am propus să îl urmăm. Mulțumesc, spune președinta. Doresc să atrag atenția tuturor că am primit doar 5 uh, cartonașe. Nu mai suntem atât de presați de timp. Vreau să spun că nu o să primesc intervențiile care se refereau la semestrul european. Cel mai probabil este că nici nu voiați să interveniți acum. Dau acum cuvântul domnului Kreiner, membru al Consiliului Național din Austria. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, în ultimii trei ani și jumătate, noi, membrii Parlamentelor Naționale, am încercat din răsputeri să oferim răspunsul corect la această criză, criza care a început în 2008. Criza financiară s-a transformat într-o criză economică în toate statele noastre. În multe regiuni din Uniunea Europeană a devenit și o criză socială, unde șomajul a crescut, Oh, și a crescut și mai tare în rândul tinerilor. De asemenea, am avut și criza datoriilor suverane. Cauzele principale ale crizei financiare, după o părerea mea, sunt în primul rând piețele nesuficient reglementate, piețele financiare, dezechilibre dintre zona euro și celelalte state și uh, o distribuire inegală a bunăstării și a resurselor. În ceea ce privește piețele financiare nereglementate, eu cred că am întreprins pași serioși astfel încât să avem o reglementare mai bună decât uh, cea de dinainte de criză. Cu siguranță mai sunt multe de făcut. În acest sens, menționez un pas foarte important care încă nu e finalizat. E vorba despre crearea și implementarea taxei pentru, pentru tranzacțiile financiare. De asemenea, menționez și faptul că piețele financiare au contribuit la costul pe care acum trebuie cu toții să-l suportăm, costul crizei. Uh, a doua problemă se referă la dezechilibrele dintre economiile noastre. Eu cred că cu six-pack și cu two-pack și cu, pachet, uh, cu semestrul european avem un instrumentar foarte bun. S-au întreprins măsuri serioase astfel încât să îmbunătățim transparența dintre statele noastre, să avem încredere unii în ceilalți și să avem o mai bună monitorizare a situației. Dar eu cred că toți acești pași vor avea rezultate concrete doar dacă, în cele din urmă, vom uh, apela la transparența și credibilitatea nou uh, uh, născute, astfel încât să reușim să ieșim din criză. Aici discutăm fie de euroobligațiuni, fie de finanțare prin Banca Centrală Europeană, fie prin Mecanismul European de Stabilitate. Nu contează la ce instrumente apelăm, important este să avem dobânzi scăzute și să fim uh, independenți față de piețele financiare cât timp ne finanțăm uh, statele. În al treilea rând, menționam uh, distribuirea inegală a veniturilor. Aici s-au făcut cele mai puține lucruri. Lacuna dintre bogați și săraci crește din ce în ce mai mult. Avem în continuare o mare problemă cu impozitele colectate de pe venit prin comparație cu impozitele colectate pe venitul celor bogați ar trebui ca toată lumea să plătească atât cât trebuie, să-și aducă contribuția. Taxa pe tranzacții financiare este doar o parte a soluției globale. Eu cred că ar trebui să accelerăm puțin uh, aceste măsuri. Dacă analizăm ultima mare criză financiară și modul în care Statele Unite au depășit-o, vedem că Până la urmă, acel 1% din cele mai bogate persoane au trebuit să plătească mai mult Franklin Roosevelt uh, și uh, cei care i-au urmat au uh, crescut impozitarea cu 17, la 17-18%, eu cred că poate să fie chiar mai mult, fiindcă până la urmă diferența între bogați și săraci este mult prea mare la ora actuală. În concluzie, doamnelor și domnilor, eu cred că într-adevăr am uh, întreprins pași importanți în uh, rezolvarea situației, dar până la urmă mai sunt multe de făcut. Vreau să spun că în primul rând trebuie să implementăm taxa pe tranzacție financiară, în al doilea rând să existe monitorizare financiară independentă de piețele financiare, în al treilea rând uh, ca cei mai bogați uh, să plătească mai mult uh, la impozitul de stat și, nu în ultimul rând, eu cred că creșterea economică poate fi generată de ocuparea forței de muncă și nu de austeritate. Și în Austria am uh, întreprins măsuri de austeritate, dar e foarte important să avem creștere în același timp, nu să avem creștere a șomajului. provin dintr-o țară în care șomajul este totuși mic și cu toate acestea, în opinia mea, acesta e în continuare mult prea mare. Aș dori să comentez un interviu acordat de uh, un oficial al uh, Băncii Centrale Europene pentru Wall Street Journal, în care spunea că modelul bunăstării europene a dispărut. Ba din potrivă, spun eu. Uh, eu cred că în acele țări unde, din punct de vedere social, avem un model puternic al bunăstării, criza a fost depășită cu o mai mare ușurință față de statele unde un asemenea sistem fie nu există, fie este foarte slab. Urmează alegeri în anumite state. Mie nu mi se pare că acestea sunt un risc sau o problemă, ba din potrivă, mie mi se pare că lipsa alegerilor reprezintă o problemă. Sunt, uh, este o problemă din punct de vedere democratic. Uh, nu în ultimul rând, vreau să vă spun că primul lucru Uh, la care trebuie să vă uitați dimineața este rata șomajului și modul în care evoluează aceasta și nu cotarea de la bursă. Mulțumesc, președinta. Mulțumesc mult tuturor. Putem să trecem acum mai departe. Vom avea intervenții din sală. E vorba de intervenții doar din partea Parlamentului Naționale. Laud acest lucru, fiindcă tocmai de aceasta avem nevoie ca să ne îmbunătățim noi activitatea aici. S-a dublat numărul intervențiilor. Dacă dorește în continuare cineva să se înscrie la cuvânt, poate să o facă liniștit. Și acum dau cuvântul domnului Filip Martini de la Senatul francez. Mulțumesc, doamnă președinte. Am două întrebări. Una pentru doamna Ferreira, care adineauri se referea la un fond pentru datoriile suverane ale statelor care nu sunt încă în dificultate. Și nu înțeleg cum se potrivește acest lucru cu dispozitivele existente sau un curs de aplicare. Doamnă președinte, aș dori să insist asupra importanței pe care o au, o au după părerea mea, proiectele uh, de planificare bugetară, așa cum apar în textele europene în curs de elaborare. Proiectele bugetare pentru anul următor, care trebuie depuse până în 15 octombrie cel târziu, și prezentarea planurilor bugetare pe termen mediu, care trebuie prezentate cel târziu până în 15 aprilie. În legătură cu planurile anuale, trebuie să înțelegeți că procesul acesta poate avea consecințe directe, după părerea mea, nu e cazul să ne arătăm uh, șocați, trebuie doar să știm acest lucru. Consecințe, consecințe directe asupra procesului legislativ național. Pentru că guvernul care propune un buget Parlamentului în sesiunea din toamnă va trebui să uh, modifice acest buget înainte de încheierea discuției. Și aș dori să uh, primesc mai multe clarificări în legătură cu un anumit punct. Indicațiile ce trebuie date în acest uh, proiect pentru anul următor trebuie să permită instanțelor competente ale Uniunii Europene să își facă o idee precisă, nu numai în legătură cu obiectivele de evoluție ale creșterii, ci și în legătură cu condițiile în care aceste cheltuieli vor evolua. Vreau să spun aici că afirmarea unei norme nu ar trebui să fie suficientă. Dincolo de normă, ar trebui să mai existe o explicație a uh, cheltuielilor rubrică cu rubrică. Ați putea să comentați aceste aspecte? Profit de ocazie ca să vă spun că în Franța avem o situație specifică, pentru că de fapt avem două legi financiare în fiecare an. Una privind bugetul statului și cea de-a doua pentru care raportorul de la Adunarea Națională este aici, se referă la finanțarea socială. Această structură mi se pare excepțională pe plan european și aș vrea să știu cum se pretează ea uh, circuitelor care vor trebui create în cadrul proiectului de uh, planificare bugetară. Uniunea Europeană va consolida cele două documente, mai specific uh, veniturile sau întregul uh, buget? În ceea ce privește programarea bugetară, există un aspect pe care nu l-am înțeles din texte prea bine, și este vorba de diferența dintre planurile bugetare pe termen mediu și programele de stabilitate, așa cum au fost concepute până acum. Trebuie să considerăm că primele le înlocuiesc pe uh, celelalte sau care este diferența între cele două documente? Mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Um, it would be helpful if as well... Mulțumesc. Ar fi util dacă mai aveți sugestii de întrebări să le adresați acum. Am să-i dau cuvântul domnului William Harrison din Regatul Unit, președintele subcomisiei de afaceri economice europene. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori în primul rând să comentez semestrul european. Eu fac parte din opoziție și uh, prezentul ministru al afacerilor europene și el reprezintă întregul guvern britanic, salută semestrul european. Eu am fost membru al Comisiei IMAC de aici, din Parlamentul European, și pe vremea aceea se vorbea de orientări economice largi. Cred că semestrul european este un fel de promovare a proiectului respectiv. În martie anul trecut ne-am publicat primul raport privind criza financiară și am uh, considerat că există o lipsă de hotărâre politică. De asemenea, am considerat că nu e bine să lovești într-o țară care e deja la pământ. De aceea, în raportul respectiv și în raportul ulterior publicat luna, luna următoare, la care ați participat și dumneavoastră, uh, am spus că este esențial să se prioritizeze creșterea și competitivitatea în Uniunea Europeană. Aș fi dorit ca președintele Barroso să ne explice mai pe larg ce voia să spună în legătură cu completarea pieței interne, pentru că am uitat să facem un lucru în legătură cu promovarea creșterii și anume să uh, desăvârșim până la perfecțiune piața internă. În al doilea raport ne uităm la Banca Centrală Europeană. Vorbim despre împrumuturile către bănci, ceea ce ni se pare util uh, cât timp nu iese din limitele stabilite prin statut. Ne uităm la euroobligațiuni și constatăm că au fost retrase deocamdată deși domnul președinte Barroso a, a vorbit despre obligațiuni de proiect. Și cred că sectorul privat ar saluta aceste obligațiuni de proiect și acestea ar uh, participa la sporirea competitivității economiei europene. Salutăm acest raport recent, pachetul de trei măsuri, crearea unor fonduri mai importante, dar nu știm dacă este vorba de un trilion sau două sau de 250 de miliarde, mm, dacă ce sume sunt necesare pentru consolidarea băncilor. Guvernul Regatului Unit a decis să nu semneze, sub uh, privirea atentă a Comisiei, acest tratat privind pactul bugetar, însă Camera Lorzilor consideră că nu există niciun motiv să nu se semneze. Și una din temerile guvernului Regatului Unit este că s-ar putea amenința cumva integritatea pieței unice. Noi credem că această piață ar fi protejată dacă am semna uh, tratatul în 27 nu știm ce preocupări are guvernul Regatului Unit, însă credem că anumite uh, zone se referă la uh, serviciile financiare și la taxa pe tranzacțiile financiare ceea ce reprezintă un mod de a contribui la resursele proprii, considerăm noi, dar ne-ar fi plăcut să auzim de la președintele Barroso de ce a fost împotrivă, împotriva consilierii făcută de Direcția Generală Economică de la Comisie și de la Direcția Generală Bugete de la Comisie în ceea ce privește propunerea pe, pentru taxa de tranzacții financiare. La comisia mea au fost săptămâna trecută niște reprezentanți ai comisiei și am înțeles că uh, acest exercițiu se continuă. Am publicat și, s-au publicat și alte rapoarte, un, inclusiv unul referitor la agențiile de rating și urmărim propunerile comisiei, însă credem că ar fi o idee proastă să avem o astfel de agenție de rating care să uh, provină din Uniunea Europeană. În concluzie, vreau să vă spun că noi ne vom publica raportul privind cadrul financiar multianual și privind bugetul, însă acest buget trebuie să mobilizeze Europa, trebuie să aibă flexibilitate, trebuie să asigure viziune, că viziunea 2020 nu trece cu vederea subiecte cum este fondul de coeziune și în cele din urmă dorim o definiție mai bună a plus valorii europene, ca să înțelegem de ce facem anumite lucruri la nivel european, pe lângă bugetele naționale. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Cred că dacă vorbim cu toții atât de mult, nu vom mai primi niciun răspuns. Însă, într-adevăr, trebuie să vă ascultăm pe toți, deci suntem într-o dilemă. Voi lua cuvântul lui uh, Eduardo Capoeta din Portugalia. Cabrita, domnul Eduardo Cabrita. Bun, e pre, e... Bună ziua! Aș dori să salut pe omologii mei de la Parlamentele Naționale și la Parlamentul European. Așa cum ne-a sugerat domnul președinte la Masur la finele sesiunii anterioare în care m-am înscris, noi am dori aici să extindem dialogul între parlamentele naționale. Parlamentul portughez a acordat o mare atenție prin comisiile sale de buget, finanțe și afaceri europene, pachetul celor șase măsuri. Avem aici participarea raportorilor Eliza Ferreira și Diogu Feiu, Feiu și acum pachetul celor două măsuri. Dar din perspectiva unei țări unde uh, există un mare consens social și politic uh, pe marginea programului de ajustare negociat uh, de guvernul anterior, uh, din perspectiva portugheză ne dăm seama de ce este mai necesar acum. Iată de ce aceste întâlniri sunt foarte importante, iar uh, Uh, este important ca semestrul european să ducă la mai multă Europa și la o Europa oportună. Este foarte important să ne dăm seama că problema cu care ne confruntăm este o problemă de reacție globală europeană. Nu este o problemă specifică Irlandei, Portugaliei, Greciei, Italiei și așa mai departe. Este o problemă europeană care necesită mai multă coordonare și mai puțin naționalism. Este o problemă care necesită o mai bună armonizare a politicilor și mai multă solidaritate și mai puțin izolaționism, mai puțină afirmare a punctelor de vedere naționale. Iată că aruncându-ne privirea asupra tratatului bugetar, uh, asupra celui care va fi semnat această, semnat această săptămână, asupra pachetului celor șase măsuri și celor două măsuri, măsuri, uh, vedem că se pune accentul prea mult pe chestiunile de uh, armonizare și, uh, și control bugetar. Ar trebui să se pună la fel de mult accent pe coordonarea politicilor fiscale pentru, ca, pentru a nu se întâmpla Ehm, așa cum s-a întâmplat în Portugalia, o mare parte a companiilor cotate la bursă din motive fiscale și-au transferat activele către alte paradisuri fiscale, către paradisuri fiscale din Uniunea Europeană. Nu există măsuri echivalente de coordonare a politicilor de promovare a creșterii economice. Nu există un efort echivalent, nu se pune accent echivalent pe Uh, nivelul crescând al șomajului, nu, e, nu se pune un accent echivalent pe reglementarea sectorului financiar, așa uh, cum uh, s-a văzut, e nevoie de o intervenție europeană coordonată la acest nivel. Ne-am dat seama de acest lucru și din greutățile întâmpinate în ceea ce privește impunerea unei taxe pe tranzacțiile financiare, euroobligațiunile sau uh, ne dăm seama de acest lucru uh, și uh, din cele spuse de președintele Comisiei cu, privinte, cu privire la obligațiunile de proiect. Semestrul european își are rostul doar dacă va duce la mai multă Europa și doar dacă ne vom întoarce la spiritul european și nu dacă ne vom lăsa dezbinați, nu dacă vom, ne vom regăsi într-o Europa în care toți și mai ales cei mai mari vor încălca regulile pactului de stabilitate și uh, iată ne prefacem că problema nu este a tuturor, ci doar a unora, chiar dacă uh, ne dăm seama că toate țările trebuie să pună umărul, iar în Portugalia există o dezbatere principală extinsă uh, cu privire la austeritate și pentru a împăca acest lucru cu uh, nevoia de creștere economică și de ocuparea forței de muncă, uh, dar facem eforturi pentru a da dovadă de solidaritate. Vă mulțumesc! Thank you very much. Uh, next. Mulțumesc foarte mult. De la Senatul României, domnul Varujan Vosganian. Președinte, aș cere scuze președintele Comisiei pentru Economie. Nu pot nici să pronunț, nici să citez la ora actuală. E un nume armean, oricum. Opinia mea personală este că trebuie să discutăm pachetul de două măsuri și pachetul de șase măsuri în legătură foarte strânsă cu tratatul privind pactul bugetar, deoarece Consecințele acestui tratat vor fi foarte importante pentru viitorul apropiat. Și trebuie să-mi exprim recunoștința pentru această dezbatere, trebuie să vă mărturisesc că nu avem astfel de dezbateri în statele noastre. Poate că putem clarifica anumite aspecte din acest tratat care nu sunt prea clare. Ce înseamnă termen mediu la articolul 3, medium run? sau cum funcționează procedura la articolul 7. Însă vreau să mai menționez un subiect. Acest tratat este important deoarece promovează două, doi noi indicatori cheie care nu sunt definiți foarte bine acum. În primul rând, deficitul structural. Am urmărit cifrele FMI și cele uh, de la Consiliul European și sunt foarte diferite. Pentru țara mea, de exemplu, diferențele sunt foarte mari. Pentru 2008-2009, cam 1,5% din PIB diferență între valorile FMI și uh, valorile Comisiei Europene. Înseamnă că metodologia nu e prea clară. Dacă discutăm de un deficit structural de 0,5%, ar trebui să unificăm metodologiile și să le facem foarte precise. În al doilea rând, cel mai important uh, indicator este PIB-ul potențial, pentru că totul se învârte în jurul acestui concept cheie, PIB-ul potențial. Nu avem o metodologie despre cum să evaluăm PIB-ul potențial. În țara mea, de exemplu, dacă ținem cont de un uh, de 2% din PIB-ul potențial, compromitem șansele uh, țării pe viitor. Trebuie să vă mărturisesc că obiectivul nostru legat de intrarea în Uniunea Europeană era legat de uh, creșterea economică și diminuarea diferențelor dintre țara noastră și celelalte țări din Uniunea Europeană. Conform prevederilor actuale, nu văd cum am putea face acest lucru. Așadar, Părerea mea este următoarea. Când discutăm despre pactul bugetar, spuneți-ne dacă ați ținut cont de scenarii de impact pentru fiecare stat. Cum funcționează pactul bugetar și care sunt uh, consecințele privind convergența reală? Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Vom reveni acum la Camera Comunelor din Regatul Unit. Și dăm cuvântul domnului Cash. Mulțumesc. Mulțumesc, Sharon. De fapt, ce mă interesează pe mine în toate acestea se referă la chestiunea obligativității și are legătură cu cele ce am spus mai devreme. Cred că este o chestiune foarte serioasă pentru parlamentele naționale și cred că în niciun caz nu se limitează la Parlamentul Britanic, uh, faptul că suntem preocupați să garantăm că cheltuielile provenite din uh, impozitare să fie controlate de noi, pentru că până la urmă cetățenii de aceea ne aleg în mod direct. Am analizat documentul acesta publicat de Parlamentul European și trebuie să vă spun că nu știu dacă s-a mai uitat cineva la el, dar cum puteți spune că se vorbește aici despre o conferință financiară europeană? Se spune că e vorba de negocieri politice foarte îndelungate și delicate și că de acestea va fi nevoie pentru a rezolva situația fiscală a Uniunii Europene. Cred că ar trebui să fim atenți aici la cum ne exprimăm. Uh, se vorbește, de exemplu, despre faptul că ministrilor naționali li se cere sau că se așteaptă de la ei să uh, prezinte în fața Parlamentului European ce obligații au față de Uniunea Europeană. Și se mai adaugă și fraza că ministrii naționali sunt responsabili numai în fața parlamentelor naționale. Cred că înțelegeți la ce mă refer. Ce mă îngrijorează pe mine este că prin mecanismul de adoptare de legi, ceea ce mă tem că se face într-un mod nedemocratic în esență, pentru că nu am menționat votul prin majoritate calificată. Deci, cred că se iau decizii pentru a se coordona politicile fiscale o competență care ține exclusiv și absolut exclusiv de parlamentele naționale. Cred că ar trebui să rezolvăm această problemă mai întâi. În al doilea rând, această obligativitate s-a constatat în relația cu Grecia și se vede că oricât de eficientă este uh, Grecia în uh, conducerea problemelor sale interne, faptul că Grecia a fost primită în Uniunea Europeană ceea ce s-a analizat atent în anii 90 și pune într-adevăr în niște probleme foarte serioase. Și spun asta ca un uh, admirator al Greciei, însă gravitatea faptelor care s-au întâmplat și rolul anumitor instituții financiare de pe piață și de asemenea deciziile luate de state individuale care au susținut aceste decizii au reprezentat probleme pe care, o, pe care le constatăm abia acum. Acest caracter obligatoriu a dus la nevoia de a rezolva harababura financiară provocată de tratatele actuale și duce la uh, crearea de guverne tehnocrate care nu sunt alese democratic. Uh, E o altă problemă și mă tem că nu mă convinge ce spune domnul Barroso și anume că este ales atunci când el este ales în modul în care știm cu toții că este ales. În cele din urmă, mai am de spus un lucru. Metodele economice utilizate nu țin de metodologie, ci țin de funcționarea procesului. cât că nimeni nu analizează motivele pentru care s-a uh, eșuat. Și mă tem că această problemă nu va fi rezolvată dacă nu se ajunge la o dereglementare și nu se promovează IMM-urile. Aș vrea să mai adaug că dacă se tot cer, să tot cer să se strângă bani, nu uh, înlocuiește uh, criticarea sistemului bancar, care ar trebui să fie criticat. Taxa pe tranzacții financiare, baza comună de taxare, nu vor avea niciun fel de impact asupra tragediei șomajului în rândul tinerilor, care e peste 50% în unele state. Mă tem că ne îndreptăm către mai multe răscoale, mai multă dezordine, poate o ridicare a extremei drepte sau a extremei stângi, nu știu bine. Însă știu sigur că Uh, ce vom discuta aici, această politică sau acest tratat, nu o să ducă nici la stabilitate, nici la creștere și nici la coordonare. Sporirea acestei guvernanțe va duce la disonanțe extinse. Și cred că trebuie să răspundem problemelor în mod practic și să acceptăm că problema cea mai simplă este legată de lipsa de democrație și mă tem că această reuniune nu mi-arată deloc până acum că dorește cineva să vorbească serios despre problemele adevărate legate de tratatele existente. Mulțumesc foarte mult, Silvia. Știu că doreai să răspunzi în legătură cu dialogul economic, însă trebuie să mai dau cuvântul mai multor participanți înainte. Acum din Lituania, domnul Glavecas, de la Comisia de Finanțe și Buget. If you're here. Bine, lăsăm această intervenție deoparte. Atunci uh, intervine din Republica Cehă, din Senat, domnul sefzik președintele Comisiei pentru Afaceri Europene. Uh, mulțumesc. Vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați invitat la reuniunea de astăzi. Sunt convins că vom continua această dezbatere la următoarea reuniune COSAC și la celelalte reuniuni uh, care se vor organiza între eurodeputați și uh, deputații din parlamentele naționale. Eu am o dublă funcție aici. Reprezint partidul de la guvernare care este al doilea partid ca dimensiune din Senat, dar nu se bucură de o majoritate. Vreau să vă spun câteva lucruri despre Republica Cehă, poate că ar fi util. După cum știți, Republica Cehă nu a semnat, nu a aderat la tratatul fiscal, însă va adopta o lege care ne va îndrepta pe calea disciplinei financiare. Este o dezbatere care se poartă de ani de zile în Cehia, această dezbatere a început înainte de criza Greciei. Aveam deja probleme prin anul 2000 cu sectorul nostru bancar. Unele dintre băncile noastre erau profund îndatorate, așa că a trebuit să rezolvăm aceste probleme cu mult timp înainte să apară criza economică. Și poate că ar trebui să vă uitați, să vedeți ce am făcut noi în acest răstimp. timp pentru că întregul proces a fost extrem de dureros și noi nu am apelat nici la UE, nici la ECOFIN pentru ajutor. Ne-am descurcat singuri, pe cont propriu, am reușit în cele din urmă să ajutăm, chiar să ajutăm alte țări, aderând la fondul de salvgardare de la FMI. Știu prea bine ce înseamnă economia planificată și, asemenea domnului Cash, am și eu anumite rezervări, rezerve, mă scuzați. Nu aș dori ca semestrul european să dicteze modul în care țările noastre ar trebui să își uh, uh, structureze economia. Am, ne-am dezice de unul din avantajele Uniunii Europene dacă am face asta, pentru că, iată, avem concurență, avem cele mai bune condiții. Nici solidaritatea nu va rezolva această criză. Calea de ieșire din criză este îmbunătățirea competitivității. Avem nevoie ca rata ocupării să crească. Asta presupune ca strategia Europa 2020 să fie implementată pentru a avea mai multe locuri de muncă în baza progresului științific. Iată care este calea progresului. Trebuie să eliminăm obstacolele care există pe piața unică, pentru că, într-adevăr, piața unică este cea mai mare realizare a integrării europene. Sunt sigur că Parlamentul European e foarte încântat de ideea de a încasa câțiva euro în plus de pe urma taxei pentru tranzacțiile financiare. Însă eu nu sunt de aceeași părere. Eu nu văd uh, taxa pe tranzacțiile financiare ca fiind uh, o soluție. De asemenea, nu văd nici cum impozitarea bogaților ar fi o soluție. Nu mă deranjează însă să dezbat aceste probleme. Cu toate acestea, uh, sunt de părere că succesul nu trebuie să fie taxat, ci aștept cu nerăbdare următoarele dezbateri pe această temă. Președinta, mulțumesc din Senatul Irlandez, Thomas Byrne are cuvântul acum. Mulțumesc. câteva scurte comentarii cu privire la experiența Irlandei în Uniunea Europeană și de când cu criza. Situația fiscală din Irlanda e în deplină conformitate cu tratatul fiscal. Până în 2008 uh, toată lumea ne lăuda, Comisia Europeană, întregul proiect european, FMI, Toată lumea ne lăuda, însă se pare că lăudau modul în care gestionam uh, economia incorrect. Cred că e totuși important să nu pierdem din vedere acest lucru. După cum au spus-o mulți colegi, trebuie să revenim la creșterea economică și să rezolvăm problema șomajului, mai ales a șomajului în rândul tinerilor. În Irlanda se discută despre acest uh, subiect, după cum se discută și în România, se pare. Uh, să nu uităm că Irlanda mereu trebuie să supună la referendum chestiuni precum un tratat fiscal. Fiecare familie pare să fie extrem de îngrijorată când vine vorba de impunerea unor măsuri de austeritate, de disciplină financiară. Același lucru însă pare să nu se aplice și când vine vorba de creștere și ocupare. Avem control fiscal, dar nu avem uniune fiscală. Avem disciplină, dar nu avem beneficiile unei uniuni fiscale. Pentru că până la urmă ar trebui să existe câteva uh, Uh, beneficii. La urma urmei, uh, au existat câteva transferuri de care Irlanda a beneficiat până la criză. Să nu uităm că faptul că am avut o bancă centrală a făcut ca de-a lungul timpului să avem probleme în primul rând. Trebuie de asemenea să promovăm democrația. Democrația ar trebui să fie luminița de la capătul tunelului. Însă, din păcate, multe dintre procedurile implementate nu fac asta. Uh, măsurile, cele două măsuri legislative, cred eu, au meritul lor, însă eu cred că se vor solda cu o schimbare radicală în Irlanda și probabil și în alte țări. Procedura bugetară irlandeză a fost una mereu demo- profund democratică. An la rând ne-am axat uh, pe problema bugetară și votul a fost orientat în funcție de formularea bugetară. Acest lucru a fost, uh, s-a modificat, mă scuzați, anul trecut când uh, s-a propus creșterea TVA-ului, această creștere fiind propusă mai degrabă în Parlamentul german decât în Parlamentul irlandez. Ideea este că bugetul irlandez era încadrat într-un proces perfect democratic și ar fi păcat să pierdem asta, fiindcă automat lumea și-ar pierde încrederea în Europa. Mulțumesc! Urmează acum reprezentantul Bulgariei, vicepreședintele Comisiei pentru Politici Economice și Monetare. Rugăm să porniți microfonul. Mulțumesc! Bună ziua, dragi colegi! Doresc să spun că Parlamentul bulgar a conferit un mandat guvernului nostru de a negocia și semna pactul pentru stabilitate. Dar cu o condiție. Nu ar trebui să se ajungă la armonizare fiscală în Uniunea Europeană și nu ar trebui să existe niciun fel de armonizare a politicilor uh, fiscale. Pentru că, în Bulgaria, din 2010 deja, exista un amendament la legislația bugetară și avem acum un plafon de 2%. având un uh, deficit de 33,5% din PIB. Acest lucru se întâmpla înainte de a se discuta pactul pentru stabilitate în țara mea. Societatea noastră, la vremea respectivă, discuta despre anumite măsuri și am formulat o linie comună. Armonizarea fiscală din Uniunea Europeană ar face ca competitivitatea să se piardă și la sfârșit nu am mai reușit să atingem, să ne atingem obiectivele. Chiar și înainte de criză, Bulgaria avea o bună politică fiscală. Acum și-a redus deficitul bugetar, estimăm ca în 2011 să fie 1,3%. Iar în ceea ce privește rata îndatorării, ne așteptăm ca aceasta să fie de 19%. Toate aceste reguli fiscale vor face ca împovărarea cetățeanului bulgar să fie mai mare. Unul din partenerii noștri principali comerciali, Grecia, se află într-o profundă recesiune. Asta înseamnă, asta ar presupune ca Grecia să facă tot posibilul pentru a-și restructura economia e necesar să fie luate măsuri de reducere a deficitului de cont curent, pentru că acum avem 1, un surplus de 1,8%. Iată care este întrebarea mea. Dincolo de toate mecanismele propuse în ceea ce privește uh, sancționarea țărilor nedisciplinate, oare nu ar trebui să căutăm căi prin care să promovăm și să încurajăm acele țări care pot să fie un exemplu la ora actuală, un exemplu de uh, disciplină fiscală. Se știe că, indiferent ce măsuri fiscale vei adopta, nu ai mm, în Bulgaria nu există mecanisme suficiente de a stimula creșterea. La ora actuală, Bulgaria pare să fie una dintre cele mai bune țări la capitolul creștere și totuși nu e de ajuns. E nevoie de măsuri de încurajare a acestor țări. Cred că această atitudine ar fi percepută foarte pozitiv. E nevoie de o mai mare claritate a măsurilor ce ar urma să fie luate dacă parlamentele naționale nu acceptă măsurile propuse acum de comisie. Trebuie să înțelegem cum anume va fi afectat exercițiul bugetar și avem nevoie de răspunsuri ferme. Mulțumesc. Președinta, mulțumesc. Acum un nume din partea Parlamentului European, Silvii Um, dacă ești pregătită, poți să intervii. Domnul Cash nu mai e în uh, încăpere, dar cu siguranță um, sunt și alții care să te asculte. Mulțumesc. Îmi pare rău că a plecat domnul Cash, fiindcă nu doream să se întâmple acest lucru. Eu uh, am fost raportor pe așa numitul dialog economic, iar scopul său este foarte simplu. Revista The Economist ar spune că se ține cont de externalitățile politicii europene. La ora actuală nu avem uh, un for de discuții și spun discuții, nu există răspundere, nu există control. Este vorba doar de posibilitatea ca ministrii de finanțe să se reunească și să, să vină aici și să ne explice ce fac la, la ei acasă. De ce vă temeți? De ce se teme domnul Cash? Ar putea să-l întrebați. De ce crede că uh, discuțiile, democrația, dezbaterile publice ar trebui să rămână la nivel național într-o lume în care interdependența este o realitate? Pe ce planetă trăiește? Dacă luăm uh, gre- um, decizii greșite, s-ar putea ca centrul bancar uh, londonez să se prăbușească. Dacă Uh, în Europa, la nivel european, greșim, dumneavoastră veți suporta consecințele. Asta înseamnă dialog. Întoarceți-vă acasă și uh, spuneți, puteți să spuneți, vrem să, Europa vrea să controleze ce face Marea Britanie sau puteți să transmite următorul mesaj, acela al interdependenței, a faptului că cu toții vrem să ne asigurăm că cei care uh, care fac parte din Uniunea Europeană și care uh, sunt guvernați de tratatul uh, de la Lisabona, pot conlucra. Uh, data viitoare aș vrea să uh, discut cu cineva serios, nu cineva care vine doar să arunce critici. Mulțumesc. Acum, domnul Muriel Gerkins, președintele doamnă președinta Comisiei pentru Afaceri Bugetare de la Parlamentul Belgian. Mulțumesc foarte mult, mă bucur foarte mult că avem aceste discuții, cu atât mai mult cu cât eu sunt membra opoziției în Belgia, dar noi în Belgia știți că suntem în mare parte pro-europeni și suntem pentru o politică din ce în ce mai armonizată care să țină cont, bineînțeles, de Uh, toate dimensiunile economică, uh, centralizare și control fiscal și așa mai departe, iar aici cred că vin uh, în întâmpinarea celorlalți colegi care s-au exprimat în ceea ce privește activitatea Parlamentului European și raportorii Parlamentului European, cred că am dori ca în ambele proiecte de regulament să se țină cont de faptul că acesta trebuie să respecte modul în care statele membre își organizează uh, procedura de concertare, de înțelegere salarială cu partenerii sociali, trebuie să se respecte modul în care sunt organizate serviciile publice în aceste țări și în niciun caz nu trebuie să fie periclitat acest lucru prin indicatori, anume indicatori sau prin uh, modul în care se desfășoară uh, supravegherea sau uh, mecanismele de uh, corecție de către Comisie. Acum uh, solicit și revizuirea calendarelor, mai ales pentru ca parlamentele naționale să poată în momentul în care în participă la discuții cu privire la bugetele naționale să poată să dețină toate textele publicate de comisie, fiindcă altfel ne înșelăm unii pe alții și chiar dacă nu suntem într-un uh, stat, uh, chiar dacă suntem într-un stat federal, trebuie să existe să se țină cont de acest calendar. Este foarte important ca în cadrul obiectivelor să fie pus pe picior de egalitate să fie puse pe picior de egalitate elementele bugetare, dar și cele, care, și cele sociale, de mediu conjurător, de ocuparea forței de muncă și combaterea șomajului. Suntem de părere că este la fel de important. Nu, știu, nu cred că s-a făcut referire la acest lucru în prezentarea raportului de faptul că Comisia Europeană trebuie să vorbească despre metodologia folosită, parametrii și așa mai departe, care stau la baza evaluării situației din statele membre și uh, parametrii folosiți, metodologia folosită pentru uh, sancțiunile și elementele uh, de corecție care se iau. Este important ca un stat care a urmat uh, recomandările, dacă se, dacă se confruntă cu greutăți în continuare, să nu fie uh, tras la socoteală pentru uh, să nu fie sancționat, fiindcă a urmat recomandările acest stat membru. Nu știu dacă se ține cont de acest lucru în raport. Apoi, încă un uh, element asupra căruia aș dori unele lămuriri. A spus că un stat membru care are nevoie de securitate juridică pentru a putea aplica recomandările. Aș dori să-mi explicați ce înseamnă acest lucru. Iar apoi, în ceea ce privește proiectul de regulament care duce la mai multă supraveghere pentru statele care se confruntă cu greutăți, este important aici să existe nevoia unei definiții mai clare în ceea ce privește dificultăți grave. Care sunt aceste dificultăți grave care ar putea fi identificate pentru o anumită țară? Este vorba aici, și am dori să știm care sunt criteriile incluse aici. Sunt de acord cu dumneavoastră că e nevoie să avem uh, un uh, scomb, un, uh, mă scuzați, un fond structural care să permită investițiile în infrastructură și sunt de acord că e nevoie ca Consiliul să poată interveni uh, și în afara recomandărilor comisiei. Doream să vă întreb care este, există o marjă de manevră la nivelul discuțiilor între Parlamentul European și Consiliul și Comisia cu privire la aceste două proiecte de regulament, iar din momentul în care se includ prevederile și condițiile tratatului în acest regulament, mai, și mai, și mai are rostul uh, tratatul bugetar? Aș dori să-mi spuneți părerea dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. Domnul Giancarlo Giorgetti, președintele Comisiei pentru Buget, Parlamentul Italian. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mă refer la cele spuse cu privire la semestrul european. Dat fiind experiența țării mele, cred că acest instrument ne va fi de folos, fără îndoială, dar poate nu va oglindi cum trebuie realitatea. Realitatea este că situațiile de urgență cu care ne confruntăm ne întorc toate planurile bugetare cu susul în jos în fiecare an. Iar în cazul anume, în cazul Italiei, vreau să vă spun că uh, pactul de stabilitate și convergență uh, stabilit anul trecut, planul de stabilitate și convergență stabilit anul trecut a fost dat peste cap și acum planează nu numai amenințarea sancțiunilor europene, ci și sancționarea de către piețele financiare care ne evaluează spreadurile, diferențialele de, do- de dobândă între ale noastre și cele germane, ceea ce a făcut guvernul italian să adopte unele măsuri. Deci nu este vorba doar de o evaluare din partea Comisiei Europene în ceea ce privește planurile bugetare, noi primim și alte evaluări mai timpurii, mult mai active, mai pline de energie din partea piețelor financiare, din cauza acțiunilor agențiilor de, de rating, care nu sunt europene și trebuie să ne gândim la acest lucru. Italia s-a, a încercat anul acesta să să redobândească disciplina fiscală, ne confruntăm cu o datorie suverană de proporții, iar săptămâna viitoare vom întreprinde un proces de revizuire a Constituției pentru a consfinți în Constituție nevoia de a avea un buget uh, sănătos. Uh, acest lucru va fi consfințit în Constituție. În ceea ce privește rigoarea bugetară, acest concept este foarte clar, lipsit de echivoc, dar am dor- aș dori să primesc mai multe informații în ceea ce privește o evaluare independentă, un organism de evaluare independentă. Uh, în ceea ce privește monitorizarea bugetului. E vorba aici despre un uh, organism independent sub egida Parlamentului, asta am crezut noi. Iar uh, mai apoi, ce înțelegeți prin rigoare financiară? Există niște aspecte metodologice care trebuie să fie lămurite și cum, stăm cu, cum facem cu creșterea. Trebuie să avem un plan de perspectivă pentru creștere. Economiile noastre sunt atât de variate încât nu putem uh, avea o soluție general valabilă. Vă dau un exemplu. Când vine vorba de uh, credit, de venituri, efectele nu vor fi aceleași abordarea anglosaxonilor la, cu privire la credit este, div, este diferită de cea a italienilor. În Italia avem uh, bănci mici, uh, IMM-uri multe. Mulțumesc! Din Estonia, uh, domnul Tavi Ruivas, directorul, șeful Comisiei pentru Afaceri Europene. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Mai devreme ni s-a spus că Finlanda este una dintre țările uh, din zona euro care a, avut un buget echilibrat și înainte de criză. Dar același lucru este valabil pentru Estonia, Luxemburg și Suedia. E bine, uh, Suedia este în afara zonei euro, dar are o gestiune bugetară exemplară. 4 din 27. Nu e un raport uh, excelent. O economie de succes se bazează pe finanțe publice uh, bine puse la punct, iar aceste țări se vede că o duc bine economic. Toată lumea trebuie să poată să-și gestioneze resursele financiare, mai ales că este vorba de banii contribuabililor. Vă dau un exemplu. Avem uh, o țară care are PIB-ul pe cap de locuitor cu 37% mai mare decât uh, uh, la noi, iar salariile sunt de două ori mai mari. Nu cred că acest lucru este sustenabil de durată, iar noi avem nevoie de o abordare de durată. Joia trecută, în Parlament am uh, hotărât uh, să uh, dăm o mână de ajutor celor care se confruntă cu probleme, cu greutăți. Avem nevoie de reforme structurale. Această criză ne oferă prilejul de a aplica reforme structurale. Alegătorii înțeleg, ne înțeleg mai bine acțiunile când ne confruntăm cu probleme și toate eh, și, bineînțeles, țările sunt diferite, nu putem avea o soluție general valabilă, dar dacă ne uităm la cifre, ne dăm seama că există o legătură între gestionarea financiară sănătoasă, un sistem de impozitare simplu și succesul economic. Cunosc țări care Uh, primesc uh, venituri suplimentare prin reducerea derogărilor, nu prin uh, um, majorarea impozitării. Cred că e bine să facem un schimb de practici. Mulțumesc foarte mult. Trecem acum la Finlanda, președintele Comisiei pentru Finanțe din Parlamentul finlandez. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Criza datoriei suverane din Europa este o poveste tristă, iar uh, această criză a fost generată de profituri, de false profituri kenziene care ne-au uh, dat imbold la uh, cheltuială. Am uh, greșit că ne-am bazat pe aceste, um, pe aceste sfaturi. În Europa ne confruntăm cu două probleme. În primul rând, nu uh, se reflectă cum trebuie rata dobânzii. Rata dobânzii pentru Grecia încă din 2008 ar fi trebuit uh, să fie de cel puțin 8%. Acum încercăm să facem o presiune, să exercităm presiunea asupra ratelor dobânzilor, iar pe termen lung nu este sustenabil. Uh, poate să ne ajute pe termen scurt, dar situația este primejdioasă pe termen lung. Apoi, activitatea comisiei. Comisia a încercat să introducă obligațiunile de euroobligațiunile cu rate mm, scăzute pentru toate țările. Această acțiune nu a fost realistă și, într-adevăr, ar fi putut reprezenta un risc moral uh, ducându-ne la uh, probleme mari. Comisia nu înțelege, după mine, care sunt problemele, de fapt. În al doilea rând, uh, propunerea Comisiei a fost foarte amuzantă de agenții de credite europene um, și închipui cum uh, s-ar desfășura lucrurile acolo. În Consiliul de Administrație ar fi Comisia care ar da note bune Greciei și alte țări și, până la urmă, ce credibilitate ar avea această agenție. Trebuie să privim adevărul în ochi și să nu trăim într-o lume a fanteziei. Am mai apoi deficitul comercial și balanța de plăți în diverse țări europene. Nu există semnale de avertizare iar apoi, deodată, Banca Centrală Europeană furnizează fonduri, face un transfer de Uh, fondul către anumite țări fără niciun fel de sistem de avertizare. Trebuie să avem un sistem prin care la un moment dat se stopează uh, finanțarea dacă balanța de plăți uh, are probleme. Deci trebuie să rezolvăm, uh, să mergem către miezul problemei, să rezolvăm și uh, nu să um, încercăm disperat prin orice mijloace să ieșim din criză. Acestea fiind spuse, propunerile cu privire la control bugetar și supravegherea țărilor care se confruntă cu probleme mari merg în, merg în direcția cea bună. Cu toate acestea, pactul de stabilitate și creștere ar fi trebuit să funcționeze și, uh, bun, nu, s-a, nu a fost așa, acum trebuie să facem ceva. Situația este birocratică, dar este clar că e un pas în direcția cea bună. Iar scopul este să consolidăm și să sporim stabilitatea la nivel european. În Finlanda, sistemul nostru a fost foarte bun, și anume, avem uh, un cadru bugetar pe o perioadă de patru ani. Iar după patru ani, încercăm să ne asigurăm că am ajuns la un echilibru economic și funcționează. Dacă planificăm din timp, dacă luăm decizii la timp, uh, din timp, uh, atunci putem să ne gestionăm propria situație economică. Acum, din partea comisiei, uh, acolo birocrația este în floare, iar resursele sunt limitate. Trebuie ca comisia să aibă priorități foarte clare în activitatea sa. Dacă analizăm situația în alte țări, în țări care nu înregistrează un deficit bugetar, este foarte, foarte bine. Comisia însă nu se implică în aceste țări uh, și, după mine, nu își folosește timpul în mod înțelept. Iar țările care se confruntă cu probleme, care au un rating scăzut, ar trebui să facă obiectul analizei comisiei. Dar apoi se ivește un conflict între competențele bugetare naționale și competențele comisiei, iar aici trebuie să găsim echilibrul necesar pentru a rezolva aceste probleme. Trebuie să cunoaștem situația la nivel național și uh, competențele naționale și cele europene. Apoi, uh, în ceea ce privește acest procent de 0,5%, cum se calculează el? Sperăm că nu vom discuta la nesfârșit despre aceste criterii, dar trebuie să, uh, să întrezărim direcția în care ne îndreptăm și să înțelegem acest proces lumea trebuie să înțeleagă că vor fi, se vor lua măsuri dacă nu se îndeplinesc criteriile. E, e clar că pentru țările care au un deficit de 1%, lucrurile merg bine și nu se întâmplă nimic dacă să gestionezi bine lucră, aspectele economice. Vă mulțumesc. Thank you very much. Sorry, we had... Mulțumesc foarte mult. Um, S-a oprit și cronometrul. Domnul Seceli din Slovenia, președintele Comisiei pentru Finanțe. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Sunt foarte onorat să pot discuta despre chestiuni economice și financiare cu omologii mei. Vă spun câteva lucruri despre Slovenia de ceva timp uh, Slovenia a avut o politică economică și financiară încununată cu succes și datoria publică a fost redusă, dar în ultimii ani se pare că, Sloven- că Slovenia a fost afectată de criză mult mai mult decât alte state membre, mai ales uh, dat fiind că datoria publică s-a dublat, chiar dacă se respectă în continuare criteriile de la Maastricht, și nu în cele din urmă a, am asistat și la o majorare a deficitului. Noul guvern a elaborat un program care are ca scop consolidarea finanțelor publice. În anul 2012, vom uh, avea un deficit bugetar de maxim 3%, ceea ce va reduce și datoria publică. Bineînțeles, va fi nevoie de luarea unor măsuri de austeritate substanțiale. Vom lua și măsuri pentru a uh, contracara efectele negative ale acestora, pentru a îmbunătăți competitivitatea economiei la nivelul măsurilor fiscale. Deci uh, vom reduce taxele salariale, și așa mai departe. Vreau să vă vorbesc și despre sistemul bancar, despre modul în care trebuie să încurajăm uh, băncile să ofere credite IMM-urilor. Un aspect important care trebuie discutat aici, după părerea mea, care reprezintă o sarcină importantă și pentru alte state membre, sunt uh, regulile de aur fiscale care vor fi uh, introduse în Constituțiile noastre. Dar aici se ridică unele întrebări, de pildă cum să cum să stipulăm aceste reguli într-un text constituțional? Germania a făcut-o, iată, și Elveția, și uh, Statele Unite ale Americii au făcut acest lucru într-o oarecare măsură, dar aceste definiții sunt oarecum diferite. Mai ales în ceea ce privește nivelul de deficit definițiile germane și elvețiene sunt uh, similare oarecum, cred că până la urmă va trebui să avem o definiție uniformă a acestei reguli de aur pentru toate statele membre europene. Următorul aspect uh, unde am avea nevoie de părerea dumneavoastră este faptul că Um, Uniunea monetară nu este singurul termen vehiculat, se vorbește deși despre Uniune fiscală, acest uh, termen este la ordinea zilei. Unii se arată mai sceptici cu privire la aceasta, dar cred că până la urmă trebuie să dăm o definiție a acestei uniuni fiscale. Am încercat să facem deja de câteva ori acest lucru la nivel european și prin uh, armonizarea uh, taxelor pe venitul societăților, a TVA-ului. Acestea sunt aspecte care vizează atât Slovenia, dar și alte state membre. Mulțumesc foarte mult. Trebuia să fac un scurt rezumat, dar am avut întrebări pentru raportori, astfel încât le propun acestora să răspundă la aceste întrebări care țin de competența lor, de ra- rapoartele lor, după care o să răspund și eu la uh, întrebări mai generale. Eliza Ferreira, ai, avut, uh, ai primit și întrebări de la colegii noștri din Franța. O să vorbesc în engleză. Take of time. Ca să fie mai rapid. Am să încerc să răspund la două, trei probleme care uh, mi-au fost adresate mie sau care aveau legătură directă cu raportul meu. S-a menționat problema convergenței reale și cum anume se pot crea condiții de lucru cu deficitul structural. Cred că este o adevărată problemă foarte importantă legată de metodologie și cred că va trebui să muncim din greu ca să dezvoltăm o uh, privire comună asupra acesteia. Dezechilibrele macroeconomice reprezintă o dimensiune nouă a pachetului de șase măsuri și probabil că acestea ne vor ajuta să înțelegem cât de uh, mult, cât de departe ajunge uh, piața internă în zona euro și în Europa. Și de aceea cred că merită analizat acest aspect și să înțelegem de ce, de exemplu, Suedia, Olanda, Germania și Luxemburgul au uh, excedente foarte mari în mod consecvent, în timp ce alte 20 de state au un deficit permanent, iar altele au chiar un deficit foarte, foarte mare va trebui să ne întrebăm care sunt motivele acestor impacturi divergente asupra funcționării pieței interne. Cred că problemele fiscale nu pot fi lăsate deoparte și nici interferența anumitor politici naționale asupra statelor vecine, dat fiindcă lucrăm într-un cadru comun. Din acest motiv încercăm în, prin calendarul nostru, și aici mă refer mai ales la prima întrebare, ca uh, Um, analiza anuală a creșterii și raportul privind dezechilibrele să uh, preceadă orientările de politici ale Consiliului și ale Comisiei pentru statele individuale în cadrul semestrului și mai târziu statele membre să beneficieze de uh, o perioadă de timp suficientă. Noi propunem să se modifice data de 15 octombrie pentru prezentarea proiectelor de buget, să se transforme în 5, în 30 septembrie, mă scuzați, pentru ca din 30 septembrie în 30 octombrie să avem o perioadă de dialog în care Comisia să răspundă planurilor prezentate de diferitele state și apoi până în 30 noiembrie Comisia să poată adopta un aviz privind planurile bugetare, limitând posibilitatea uh, de uh, răspuns automat al Comisiei în timp de două săptămâni, care să fie dat direct public și care să interfereze cu funcționarea democrației în uh, interiorul și în exteriorul fiecărui stat membru. Pot discuta propunerile în detaliu, dacă doriți. Ultimul meu comentariu se referă la uh, fondul de salvare și la obligațiunile de stabilitate. Parlamentul a fost uh, foarte clar în acest sens și a adoptat o rezoluție ca reacție la pactul bugetar la care Parlamentul a participat doar ca observator și nu ca co-legislator. Uh, Acest document a fost adoptat de o majoritate a membrilor Parlamentului și printre aceștia se numără reprezentanții ai celor mai mari grupuri politice și aici Parlamentul solicită Comisiei să um, realizeze un soi de coordonare în domeniul uh, datoriilor suverane și solicită Comisiei să însoțească intrarea, intrării în vigoare a noului tratat cu uh, emisiunea de uh, cu emiterea, mă scuzați, a unei cărți verzi privind obligațiunile, ceea ce este compatibil cu consolidarea mecanismului uh, european de stabilitate pe care acest Parlament l-a susținut. Pe scurt, cred că am intrat în detaliile cele mai mari posibile, dată fiind constrângerea de timp, și vă stau la dispoziție ca să discutăm în privat ulterior, când vom avea mai mult timp la dispoziție. Stau la dispoziție tuturor membrilor care doresc să afle mai multe. Și un ultim cuvânt pentru doamna Gerkens. Unele din comentariile făcute au uh, avut uh, răspunsuri legate de afaceri sociale, de, afaceri, de tot ce ține de mediu și așa mai departe. Și eu încerc să introduc acest, să țin cont de toate acestea în raportul privind pachetul de două măsuri ca să avem o abordare coerentă la nivelul Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Teoretic, de acum înainte nu mai avem timp la dispoziție deloc, deci vă rog, te rog, Jean-Paul, să ai o contribuție foarte succintă. Merci! Mulțumesc! În primul rând, la modul general, s-au exprimat opinii legate de cum ar trebui să se desfășoare totul. Respect opiniile tuturor, însă haideți să constatăm că Parlamentul European nu are intenția de a-și însuși competențele parlamentelor naționale. Noi avem obiectivul de a instaura la nivel european deciziile ce țin de, nivel, de nivelul european al controlului democratic. Nu mai mult de atât și nu vorbim de imixtiune în operațiunile naționale. Ca să-i răspund pe scurt colegei din Belgia care a adresat o întrebare foarte precisă în legătură cu raportul meu, am să-i răspund. În primul rând, nu sunt întru totul de acord cu dumneavoastră că, cel puțin în această fază, statele care re respectă recomandele nu sunt responsabile de nimic, pentru că e vorba de funcționarea democratică a statelor și deci aici avem o marjă de reflexie și de soluții de găsit ca să vedem cum putem ajunge în această situație pe care o descrieți dumneavoastră. În al doilea rând, în privința procedurii de salvgardare pe care o discut eu, ce se întâmplă cu întreprinderile private, de exemplu în uh, Statele Unite, așa numitul Chapter 11, ce consecințe ar avea? Consecința ar fi înghețarea clauzelor uh, de decădere, înghețarea ratingurilor care influențează ratele dobânzii, înghețarea ratelor dobânzii, și trebuie ca creditorii statului respectiv să uh, se prezinte, uh, știm ce s-a întâmplat cu Grecia, datoria Elena e foarte dispersată și nu, a fost, nu s-a cunoscut bine către cine este această datorie. De aceea negocierile sunt cu atât mai dificile. În legătură cu o mai bună definiție a dificultăților grave, s-a, uh, eu am spus aici noi, este vorba de un noi colectiv, nu de un noi al majestății. Este greu să fie definite aceste dificultăți și de aceea eu ce, am cerut intervenția Consiliului alături de Comisie pentru a se găsi o soluție rezonabilă. E greu astăzi să definim dificultățile grave. Ați mai pus două întrebări majore. Marja de manevră nu o cunosc, sper să nu fie prea mică și știți că de când există criza, negocierile dintre Parlament și Consiliu sunt dificile, pentru că la Consiliu apar rar poziții comune puternice și deci președinția ă, de la momentul respectiv trebuie să le ă, împace pe toate, iar la Parlament cel mai adesea, nu întotdeauna, dar cel mai adesea poziția este destul de unită. Și care este sensul tratatului? Ce mai are de făcut tratatul? Am să fiu drăguț, sunt francez. Rămâne regula de aur și în rest ă, rămâne afară din tratat. În rest, tot ce ține de tratat poate să fie integrat și sper ca Comisia Europeană să ne urmeze în acest sens, pentru că astfel se vor simplifica studiile juridice și intervențiile unora și altora. Vă mulțumesc! Right, I know you really don't want to hear from me. Știu că nu vreți să mă mai ascultați, deci îi voi da cuvântul domnului Crane, care dorește să răspundă la anumite întrebări. Uh, Doream doar să fac câteva comentarii și să ofer câteva răspunsuri. Discutam despre programul de stabilitate și planificarea bugetară pe termen mediu și care este legătura între cele două. Eu cred că planificarea pe termen mediu ar trebui să um, Um, reflecte programul de stabilitate care trebuie implementat atunci când un stat membru are nevoie de măsuri adiționale, iar bugetarea pe termen mediu e ceva ce Parlamentul austriac votează în fiecare an, pentru că în primăvară noi facem o previziune pe termen mediu și o bugetare pe termen mediu Acum dezbatem programul de stabilitate, prin urmare, bugetarea pe termen mediu trebuie să reflecte perfect măsurile din uh, programul de stabilitate. Iar în ceea ce privește întrebarea legată de Austria, economia noastră s-a contractat cu 3,8% în 2009 și de atunci am început să creștem din nou. Am avut un deficit anual de 4% cel mai mult, anul trecut am fost de 3, a fost de 3,3%, anul acesta va fi sub 3%, prin urmare respectăm criteriile de la Maastricht. Programul de stabilitate va avea anual un impact negativ asupra economiei de aproximativ 0,5% din PIB. Deci 0,5% din PIB în fiecare an. Acest program e prevăzut a se derula până în 2016 referitor la deficitul structural. Un institut economic german a făcut un calcul, uh, a calculat 62 de deficite structurale diferite pentru Germania, toate în cadrul Uniunii Europene. Surprinzător, uh, guvernul german a venit cu cel de-al 63-lea model necalculat încă. Diferențele erau de aproape 2% din PIB. Așa că se pune următoarea întrebare. Ce este deficitul structural? cred că nu ne este clar niciunuia. Prin urmare, nu aș lua foarte în serios această chestiune chiar acum. Nu aș lua foarte în serios ceea ce spune lumea despre ce este deficitul structural, fiindcă, până la urmă, plus minus 1% din PIB, formula de calcul e corectă. Dacă cumperi un litru de lapte, la noi în Austria se plătește 10% TVA, dacă îți cumperi o haină de iarnă, plătește VA 20%. Dacă cumperi însă ceva foarte important, precum uh, o acțiune, o obligațiune, atunci plătești 0%. Nimeni nu îmi poate explica ce au laptele și hainele atât de rău de trebuie să fie impozitate prin TVA, iar celelalte produse financiare nu. Desigur, aici trebuie să discutăm despre evaziune fiscală. Mulți spun, da, E bine să existe impozite diferențiate și e bine să existe concurență pentru impozitele scăzute, dar pentru cine sunt acestea? Pentru că e doar despre primul procent E vorba de acele companii care vor să facă evaziune fiscală și vor să evite impozitările. E vorba de acei uh, oameni suficient de bogați încât să evite impozitarea. Se pune întrebarea, vrem să facem ceva pentru cei bogați sau suntem aici pentru a le transmite clar mesajul că trebuie să-și aducă și ei contribuția? Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc, spune președinte, așa cum eu am două minute pentru celelalte 300 de întrebări. Voi uh, menționa câteva lucruri care au fost uh, repetate. Lumea a menționat uh, creșterea și competitivitatea ca completare, ca și completarea pieței interne. Într-adevăr, există un număr de 20 de măsuri Uh, una s-a referit la capitalul de risc și la fondurile de investiții și 18 alte măsuri care se referă la completarea pieței unice și la consolidarea acesteia. Uh, aceste proceduri urmând a fi implementate într-un sistem de urgență. Vreau să menționez că se menționează competitivitatea și piața unică în six-pack, în mini-tratat și în pactul Euro+. Majoritatea ideilor au pornit de la Parlamentul European. Obligațiunile de proiecte sunt uh, și ele uh, în plan. Dorim să creăm un efect de pârg între BI și bugetul european și se pune întrebarea câte fonduri sunt disponibile acolo. Uh, sigur, încercăm să răspundem la această întrebare, dar foarte rapid, fiindcă vrem să progresăm. Această instituție trebuie să-și asume răspunderea Uh, pentru taxa pentru tranzacțiile financiare. Uh, e vorba de o taxă pe tranzacțiile financiare și nu o taxă pe activitățile financiare. Vrem să primim uh, bani din impozite și să preîntâmpinăm acele activități care nu sunt dorite. Și poate că cu timpul vom reuși să încorporăm și activitățile financiare în impozitare. Unii spun că nu avem suficient, o suficientă reglementare a serviciilor uh, financiare. Eu am uh, pe masa de lucru 29 de măsuri în acest sens și cred că e suficient. De asemenea, facem foarte multe pentru a coordona politicile macroprudențiale care sunt incluse în uh, directiva privind cerințele de capital și în regulamentul aferent acestei directive. Aici putem să includem și problema irlandeză, aceea de a identifica bulele ce stau să se spargă. E, în, a, în acest sens avem nevoie de un nou cod uh, de norme. În ceea ce privește dialogul și necesitatea acestea, atât Ungaria cât și Belgia au fost de acord să parvină în fața Comisiei. Uh, de ce spun că au fost de acord? Fiindcă noi transmitem o invitație, nu obligăm aceste țări la nimic, ele pot să spună da sau nu. Și pot să vină ca să ne spună dacă sunt de acord cu ceea ce au au spus cei de la comisie. Deci pot să vină în fața noastră pentru a-și face publicitate sau pentru a se justifica. Până la urmă, e parte din obținerea sprijinului societății. Sprijin care e necesar în plan paneuropean, fiindcă dacă suntem cu toții în aceeași oală, uh, atunci trebuie să plătim împreună. E nevoie de sprijin colectiv din partea societății europene, fie că e vorba de state individuale, fie că e vorba de un Europeană în întregul său. Nu în ultimul rând, comentez ceea ce a spus colegul din Finlanda cu privire la rata dobânzilor. Înțeleg prea bine în care este hazardul moral implicat aici, dar vreau să spun că cei care sunt implicați în aceste programe și care susțin că plătesc prea mult pentru păcatele trecute, trebuie să înțeleagă prea bine că nu are sens să impunem uh, sancțiuni, să pedepsim atâta timp cât uh, susținem criza. Așadar, înainte de a avea o schemă de replătire a datoriei și de a avea durabilitate, e important să întreprindem și asemenea măsuri. Euroobligațiunile reprezintă un instrument care aduce disciplină, care aduce într-adevăr posibilitatea de a continua soluționarea problemelor. Iată așadar care sunt uh, temele noastre de casă și iată care sunt și subiectele pe care vom avea rapoarte. E foarte bine că s-a menționat în această dezbatere faptul că Într-adevăr, avem nevoie de mai multă Europa, ga garantând faptul că această Europa consolidată apare atunci când trebuie, apare la timp. Cam atât din partea mea, chit că ar fi mult mai multe de spus. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că în câteva minute se va servi cina în uh, restaurantul eurodeputaților, uh, cina care va fi deschisă de președintele Martin Schulz, după care mâine ne vom reîntâlni aici, în această încăpere, vom discuta despre guvernanță și coordonare în Uniunea Monetară Europeană și care sunt pașii de urmat. Practic, vom continua dezbaterea începută astăzi aici. Acestea fiind spuse, mulțumesc tuturor și mulțumesc și interpreților pentru că au rămas peste program.